Mulțumesc, dragi colegi, pentru dezbatere. Trecem foarte repede la următorul punct uh, care e abordat acum destul de târziu și le mulțumesc acelor colegi care au așteptat cu răbdare acest punct la care am să trec de îndată, punctul 6. E vorba de cel de-al cincilea raport al Comitetului uh, permanent referitor la cooperarea operațională în ceea ce privește securitatea internă, COZI. Cei care sunt interesați de acest punct vă spun că în temeiul articolului 71 al tratatului și articolului 6, aliniatul 2 al deciziei uh, Consiliului care a creat COZI în luna decembrie, s-a prezentat acest raport care urmărește să informeze raportul, Parlamentul European oferind o perspectivă de ansamblu asupra activității din ianuarie 2016 până în iunie 2017. Include de asemenea un uh, preambul la noul ciclu de politici 2018-2021. Alături de noi se află doamna Sitarska, care reprezintă președinția rotativă a Consiliului, președinția bulgară, e în sală. Da, e aici alături de noi. Bună ziua, bun venit. Doamna, doamna Sitarska așadar reprezintă președinția bulgară, iar uh, de asemenea președintele COZI este reprezentat de domnul Arabadziev. Doamnă Sitașca, suntem un pic în întârziere. V-aș ruga să fiți succintă. Știu că puteți fi succintă și să ne dați în 5-10 minute nucleul prezentării, după care vom trece la întrebări. Vă rog! Uh, uh, uh. Mulțumesc, domnule președinte. Bună ziua, dragi colegi. Am să încerc să fiu cât mai concisă cu putință fără să pierdem din vedere care este sfera de acoperire a activităților uh, acoperite de COZI în fiecare an. Stimați membri ai Parlamentului European, doamnelor și domnilor, este o adevărată plăcere să am posibilitatea asta să vă informez ca și președinta grupului de sprijin pentru COZI despre procedurile Comitetului Director în ceea ce privește cooperarea pe securitate internă. În intervenția mea am să încerc să pun accentul pe două aspecte să subliniez raportul și o privire de ansamblu a priorităților actuale. Cred că ați primit cu toții raportul și cred că uh, îl cunoașteți destul de bine acum uh, în ceea ce privește rezultatele și constatările acestui raport. Așa că pe acest subiect am să fiu destul de succintă în prezentarea generală, pentru că puteți să vedeți acest lucru în raport. Din raport reiese că există diferite aspecte legate de strategia pe securitate internă, care este un aspect deosebit de important, și anume lupta împotriva terorismului, schimbul de informații, interoperabilitatea sistemelor europene și lupta împotriva criminalității internaționale. Asta ca urmare a implementării deciziilor luate în 2014-2017 și pregătirea noului ciclu până în 2021 pentru a îmbunătăți legăturile între securitatea internă și externă. Implementarea acestei strategii a fost o temă care a fost frecvent evocată. Cooperarea restrânsă cu Comisia Europeană pentru a vedea care sunt progresele înregistrate de statele membre în punerea în aplicare a documentelor de implementare. Mai mult decât atât, COZI a lansat discuții și în ceea ce privește revizuirea la jumătate de mandat, în ceea ce privește procedurile și conținutul. Pentru lupta împotriva terorismului, mai multe măsuri de antitero au fost uh, prioritare în procedurile COSI. COSI continuă să motorizeze între aproape implementarea măsurilor operativele și concluziile Consiliului referitor la lupta antitero din noiembrie 2015 și și concluziile Consiliului European din 17-18 decembrie 2015. De asemenea, atacurile teroriste au atins zone sensibile din securitatea internă și arhitectura aferentă din Uniunea Europeană, de aceea acum este o prioritate. Ca și exemplu, vreau să vă spun că Interoperabilitatea între diferitele sisteme de informare și control de frontieră pot fi, poate fi îmbunătățită. Tocmai de aceea, schimbul de informații și sistemul de gestionare a acestui schimb de informații este ceva crucial în munca pregătitoare a COZI a, pentru a pregăti ședința Consiliului din iunie 2016 și pentru a prelua ruta de foaia de parcurs a, ă, referitoare la interoperabilitatea soluțiilor oferite și discutate în cadrul ă, Consiliului de Afaceri Externe. Mai mai mult decât atât, Consiliul din martie anul acesta a fost ocazia de a sublinia importanța acestei interoperabilități în sistemul uh, de informare al Uniunii Europene și asta în cadrul propunerilor legislative pe care le avem în momentul de față în discuție. Monitorizăm de asemenea și progresul în implementarea diferitei uh, lor măsuri prevăzute de foaia de parcurs și am discutat mai multe elemente care în continuare trebuie să fie discutate la nivel de experți, având în vedere grupul de lucru uh, pe chestiuni de terorism și grupul de lucru sirene. Discuțiile în ceea ce privește o abordare multidisciplinară este de asemenea deosebit de importantă. Uh, asta demonstrează de asemenea și este demonstrat de asemenea și în documentul principal care a fost emis în perioada de uh, evaluare a acestui sistem. S-a discutat de asemenea și despre consolidarea cooperării pe măsuri de uh, luptă împotriva terorismului. Ok. Thank you, thank you. I'll go slowly and sorry for the, uh, the rhythm. Da, am cer scuze, vorbesc mult prea repede, e adevărat. Dorim să consolidăm cooperarea pentru analiza de risc uh, în ceea ce privește terorismul și în acest sens avem mai multe opțiuni pentru a găsi până la urmă o evaluare a riscului care să fie rezistentă în timp și care să poată fi preluată de diferitele organisme pregătitoare. Aici e vorba de un răspuns din partea Europol și de o ghiduri de linie îndrumătoare pentru evaluarea de risc, care să fie însoțită de politici și recomandări pe care le vom pregăti atunci când e necesar uh, și le pe care le vom face împreună cu statele membre, cu uh, um, coordonatorii de luptă împotriva terorismului din partea Comisiei, împreună cu SAE și vor fi în continuare um, înaintate către COZI spre aprobare. În ceea ce vrește ciclul de politici, pentru perioada 2016 și primul semestru 2017, clar chiar pe o perioadă plină de provocări, pentru că foarte multe activități care țin de implementarea uh, programului 2014-2017 și pregătirea următorului ciclu de politici, care să acopere anii 2018-2021, au avut uh, loc. COSIC și-a continuat uh, rolul său ca și comitet director pentru întregul ciclu de politici și comitetul a monitorizat odată la șase luni implementarea uh, programului de lucru 2014-2017 și uh, pe baza rapoartelor obținute din partea statelor membre uh, și pe baza rapoartelor din partea coordonatorilor, COSI a venit cu recomandări tocmai pentru a armoniza munca ce a fost realizată și pentru a o consolida. În cadrul ciclului de politici, un alt aspect care trebuie să fie subliniat acum îl reprezintă performanța zilelor comune de acțiune. Au existat uh, recent uh, muncă desfășurată în acest sens, tocmai pentru a îmbunătăți eficiența acestor acțiuni comune care sunt desfășurate de către statele membre în comun în coordonare cu Europol. Dacă pot să vă dau un exemplu de succes în acest sens, m-aș referi uh, la operațiunea desfășurată în iunie 2017, Ziua Globală de Intervenție în Aeroporturi, care ne-a permis să luptăm împotriva cumpărăturilor uh, frauduloase online și pentru a uh, um, regăsi uh, cărțile, cardurile de credit care fuseseră declarate pierdute sau care fuseseră furate. Și 312 astfel de tranzacții suspicioase au fost uh, în acele zile uh, raportate și am uh, identificat diferite legături cu alte tipuri de activități criminale. COZI a venit cu recomandări strategice pentru organizarea viitoare a acestor zile comune de acțiune și acest lucru a fost frecvent um, actualizat de către Europol pentru a implementa viitoarele acțiuni. În 2016, COZI de asemenea a reușit să ajungă la o concluzie, la o definiție tradiția acestor zile comune, care îmbunătățesc, de fapt, eficiența uh, acțiunilor desfășurate în 2017. Am jucat un rol important, de asemenea, în oferirea unor uh, uh, îndrumări strategice mai ales în ceea ce privește distribuirea și prioritizarea fondurilor Raportul subliniază faptul că evaluarea realizată în mod independent, a fost uh, uh finalizată în 2017 și parte din aceste recomandări din evaluare au fost utilizate pentru a stabili noul ciclu de politici care să acopere următoarea perioadă de programare 2018 până în 2021. Identificarea priorităților de luptă împotriva criminalității pentru perioada 2018-2021 a început deja să fie făcută în martie 2017 la COZI, în momentul în care Comisia Comitetul a notat uh, diferite evaluări uh, uh, și amenințări prezentate de către Europol și intitulate SOCTO. Ținem seama în acest sens și de alte documente strategice și evaluări de politici și uh, plecând de la acestea, COZI s-a pus de acord asupra 10 priorități pentru următorul ciclu și anume uh, trafic de droguri, cibercriminalitate, imigrație ilegală, uh, criminalitate la nivel de proprietate intelectuală, frauda intracomunitară, ar, trafic cu arme, ar, criminalitatea de mediu, criminalitatea financiară și uh, la nivel de documente administrative s-au adoptat concluzii ale Consiliului pe baza acestor priorități pentru perioada 2018-2021, pentru un nou ciclu de politici care va începe în mai 2007, care va începe în mai 2018. Și în final, COZI de asemenea a definit și termenii de referință pentru noul ciclu de politici. Termenii de uh, referință cuprind trăsături uh, specifice și elemente generale pentru următorul ciclu de politici, mai ales uh, impactul diferitele planuri operative, planuri comune care trebuie să fie desfășurate. Dacă doriți, pot de asemenea să vă ofer informații și pe alte aspecte ale muncii noastre, doar pentru a sublinia că acestea fac parte Munca desfășurată de COZI în aceste luni și uh, dorința noastră a fost să consolidăm dimensiunea internă și externă, ceva crucial în ceea ce privește securitatea în Uniunea Europeană. Uh, uh Shall I continue or... Să continui sau mai bine să mă opresc? Mai bine nu. Da, am pregătit un raport foarte cuprinzător, care, în mod normal, trebuia să am la dispoziție 15 de minute. Da, e adevărat, e foarte interesant, spune domnul președinte. Dar după cum vedeți, da, lumea trebuie să mai meargă și în altă parte. Bun. Domnul Lopez Aguilar, vă rog, doriți să interveniți? Am văzut că ați solicitat să luați cuvântul. Uh, da. În legătură cu această prezentare făcută de președinția bulgară, noi uh, am criticat uh, cu diverse ocazii introducerea fenomenului migrației în această strategie de uh, securitate internă. Pentru că asta înseamnă până la urmă uh, că uh, într-un fel sunt pedepsiți și cei care încearcă să dea o mână de ajutor uh, celor care se află într-o situație disperată. Uh, și care de fapt uh, acordă asistență umanitară pentru a salva pe cei uh, care uh, riscă să-și piardă viața pe mare. Știți că au existat spanioli care au fost puși sub acuzare în Grecia, de pildă, pentru că au acordat asistență umanitară unor migranți au fost în felul acesta contaminate problemele și reglementările de securitate internă cu fenomenele migrației și uh, problematica umanitară în felul acesta este uh, periclitată. Aș dori să comentați puțin această problemă. Mulțumesc foarte mult. Dacă domnul Lopez Aguilar nu ar fi ridicat această problemă, într-adevăr și eu v-aș fi adresat această uh, întrebare în legătură cu domeniile securității interne și prioritățile de combatere a infracționalității și pentru perioada următoare. Mă interesează această legătură cu fenomenul migrației că există responsabilități care într-un fel se suprapun. Și pe noi ne preocupă această chestiune în Comisia Libe. Doamna Chienghe. Grație. Mulțumesc, Claude. Întrebarea mea va fi foarte subcintă. Pentru că n-am înțeles bine dacă protecția datelor face parte din uh, mandatul prezentat, pentru că, uh, dacă așa ar sta lucrurile, aș întreba ce se întâmplă cu Cambridge Analytica. E o îngrijorare care ne le privește pe noi toți, mai ales când vine vorba de cum stau lucrurile cu democrația noastră, care a încălcat intimitatea noastră. Așa să știu care sunt măsurile prevăzute în acest sens. Mulțumesc! Okay, Mrs. Sitarska, can you... Uh, Doamna Sitarska, puteți să răspundeți la aceste întrebări? Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. În legătură cu domeniul de aplicare a uh, strategiei uh, privind migrația ilegală. Îmi cer scuze, doamna Spinelli, și dumneavoastră ați dorit să interveniți. Vă rog, atunci aveți cuvântul, doamna Spinelli. Adaug doar câteva idei la aceeași întrebare referitoare la migranții ilegali care sunt puși pe picior de egalitate cu ali infractorii, teroriștii și așa mai departe. îmi uh, mă îngrijorează profund pentru că acel refugiat care solicită azil fuge dintr-o zonă de război și, prin definiție, e un migrant ilegal. Cred că e o problemă cu această definiție. Cea de-a doua întrebare, deja a adresat-o colega Chienghe referitor la protecția datelor. Aș vrea răspunsuri precise, dacă se poate, referitor la felul în care sunt colectate datele în cadrul interoperabilității și dacă într-adevăr se respectă protecția datelor în toate privințele. Mulțumesc! Bun, deci dacă puteți adra- răspunde la această chestiune legată de migrație și de asemenea de Cambridge Analytica. În ce privește, cum spuneam, domeniul de aplicare al planului operațional vis-a-vis -vis de migrația ilegală, tratează în mod special rețelele de traficanți uh, de migranți. Deci ă, acest tip de infracțiune până la urmă trebuie să fie combătut pe plan european, pentru că în ultimii ani am constatat că există asemenea rețele și trebuie să ne unim eforturile în a le contracara. Este vorba de traficanții de persoane, cei care violează uh, drepturile omului. Trebuie să vedem cum tratăm această problemă, iar agențiile specializate ale Uniunii Europene și COZI uh, demonstrează hotărâre în a găsi răspunsurile corecte la această provocare. Nu cred că uh, există posibilitatea de a se ajunge la neînțelegere aici. Traficul de persoane este o infracțiune este o chestiune care uh, este uh, foarte riscantă, foarte periculoasă, care încalcă drepturile omului. Iar în ce privește migrația ilegală, în COZI noi avem o abordare multidisciplinară, iar pe plan operațional, Europol și uh, șefii uh, care coordonează planurile operaționale uh, au un schimb de informații și încearcă să acționeze coordonat în zile de acțiune comune, acolo unde există evidențe că este vorba de cazuri de trafic de persoane și de migrație ilegală. Înainte de a ajunge la chestiunea Cambridge Analytica, se ajunge la confuzii, nu pentru că este vorba până la urmă de traficanții de persoane, dar există probleme legate de definiția privind migrația ilegală și este de fapt mai mult decât o confuzie. Comisia Libe dorește să vă transmită un mesaj foarte clar că aici este o problemă. Este clar că traficul de persoane este o infracțiune, dar migrația ilegală nu trebuie să fie tratată până la urmă ca o infracțiune și trebuie din acest punct de vedere să fim atenți la uh, terminologie atunci când stabilim prioritățile de combatere a infracțiunilor. Dar dacă doriți acum să vă referiți și la problema legată de Cambridge Analytica, vă rog. Mulțumesc. Doresc să clarific o chestiune. Din punctul meu de vedere, este de fapt să combatem facilitarea migrației ilegale. Și bineînțeles că ne gândim la rețelele de traficanți, la persoanele care uh, iau bani de la migranți uh, și îi uh, atrag în uh, într-o aventură foarte riscantă pe uh, rute periculoase. Deci, noi, din acest punct de vedere, dorim o abordare comună pentru a combate traficul de migranți, traficarea migranților, exploatarea migranților. În ce privește protecția datelor? nu ă, face parte dintr-un capitol special al activității COSI, este mai degrabă o chestiune orizontală ă, în activitatea noastră. Colectarea ă, de informații Există reguli pe plan european, directiva uh, recent adoptată privind uh, activitatea polițienească și uh, există concluzii și ale Consiliului care fac trimitere la importanța protecției datelor. Deci vreau să vă asigur că garanția uh, că există respectarea legislației europene, um, COZI monitorizează respectarea acestor prevederi legale. În cazul Cambridge Analytica, în, în cadrul COZI uh, nu uh, tratăm în mod special această problemă, pentru că noi avem o perspectivă operațională uh, față de uh, asemenea uh, situații. Operațiile în sine ne interesează nu cazurile care ar putea să aibă un impact din acest punct de vedere, dar există un uh, cadru politic uh, care permite autorităților naționale să acționeze uh, în acest context. Iar noi uh, ținem seama de decizii doar când este vorba de un caracter operațional comun. Mulțumesc foarte mult. Eu cred că va trebui să avem o discuție și în legătură cu activitatea Facebook și Cambridge Analytica. Vă mulțumim, doamna Sitarska, și echipei dumneavoastră din partea președinției bulgare. Stimați colegi, trebuie să trecem acum la subiectul următor, care eh, urmează să fie tratat până la orele 17 eh, pe este uh, vorba uh, de uh, continuarea discuției noastre în Ian 6Q2, în care vom vorbi despre deplasarea în Slovacia. La orele 17.45 ne putem întâlni în această sală. Vă mulțumesc!